că putem avea un control serios pe piață și a tuturor procedurilor. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vreau să transmit că am primit o propunere de rezoluție. Discuția se încheie și votul va avea loc mâine la ora 12. Ședința se suspendă până mâine, 14 uh, iunie, de la 9 la 14, de la 15 la 17. Ordinea de zi a fost uh, publicată și este disponibilă pe site-ul internet al Parlamentului European, iar acum ședința este, uh, se suspendă. Mulțumesc și interpreții care au rămas peste program.